cu toți, indiferent de convingerea politică și mă bazez pe sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă Svensson. Mulțumesc că ați luat parte la această alegere și vă mulțumesc pentru discuțiile pe care le-am avut. Domnilor uh, Mauro și Watson, care au fost candidați, dar uh, s-au retras pentru a consolida unitatea Parlamentului nostru, vreau să le spun că acesta a fost un gest emoționant și foarte important. Mauro, știu cât de importante sunt pentru tine drepturile omului. La mine în țară s-a născut uh, mișcarea Solidarnosc, o mișcare foarte importantă în domeniul drepturilor omului. care a fost posibilă mulțumită lecției Uh, papei Ioan Paul al II-lea. Și pentru mine, drepturile omului vor reprezenta o prioritate. Graham, ai vorbit despre nevoia de schimbare în Parlamentul European, despre nevoia de reformă, nevoia de a ne implica cetățenii în proiectul european cetățenii europeni care devin din ce în ce mai indiferenți față de construcția europeană. O să mă asigur că împreună vom face tot ce ne stă în putință pentru a schimba această situație. Stimați colegi, stimați reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei, și ai Comisiei Europene, doamnelor și domnilor, domnilor comisari, doamnelor și domnilor, stimați membri, astăzi este 14 iulie, ziua Franței, Vreau să felicit colegii din Franța pentru această aniversare. 220 de ani de la Revoluția franceză. Libertate, egalitate, fraternitate, iată mesajul Revoluției franceze. Iar aceste cuvinte răsună astăzi în Uniunea Europeană. Astăzi este o zi măreață, mai ales din punct de vedere simbolic. un reprezentant al țărilor din Europa Centrală și de Est, prin voința dumneavoastră a devenit președinte al Parlamentului European. Aș dori să vă spun câteva cuvinte din experiența mea personală. Odată de mult am sperat să devin membru al Parlamentului polonez într-o Polonie liberă. Astăzi devin președinte al Parlamentului European, un lucru care depășește uh, visurile mele cele mai îndrăznețe. Iată ce înseamnă schimbarea la nivel european. Faptul că am fost ales președinte al Parlamentului European arată că țările noastre, Estonia, Letonia, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, România și Bulgaria, au realizat uh, un, au realizat progrese importante. Este și un mesaj față de popoarele care au refuzat să se supună în fața unui sistem uh, totalitarist uh, și ostil. Iată acest mesaj pentru toate, pentru toate aceste țări. Acum 20 de ani, în vara lui 89, Solidaritatea a câștigat lupta pentru o Polonie democrată și liberă, ceea ce a dus la primăvara națiunilor după căderea zidului Berlinului. De mult, de partea cealaltă a cortinei de fier, noi luptam pentru democrație și libertate. Iar voi, de partea cealaltă a cortinei de fier, n-ați dat ajutor politic prin gesturi mărunte, dar foarte importante, gesturi de sprijin – cum ar fi trimiterea de ajutoare. Și iată, am avut succes. De cinci ani construim o Europa unită. Nu există noi și voi. Acum Europa este comună, este a noastră. Am vorbit despre răspundere. Toți membrii Parlamentului European dețin o anumită putere, dar puterea înseamnă răspundere în fața cetățenilor. Și eu îmi asum această răspundere, fiindcă cetățenii și-au pus încrederea în noi. În ceea ce privește subiectele importante din ziua de astăzi, trebuie să fim apărătorii democrației. Iar cetățenii europeni așteaptă de la noi o soluție la criza economică. Noi trebuie să facem ceva în acest sens. Ocuparea reprezintă o chestiune foarte importantă pentru noi, iar alegătorii vor să știe că în momentul în care uh, aprind aragazul vor avea gaz. Iată de ce siguranța energetică este foarte importantă. Cetățenii noștri își fac probleme în ceea ce privește efectele schimbărilor climatice. Ca și în Asia, Africa și în zona Pacificului, aici trebuie să luptăm împotriva schimbărilor climatice, iar cetățenii europeni știu că pacea și securitatea nu țin doar de Europa. Iată de ce zona europeană și parteneriatul de est sunt foarte importante, cum ar fi, în egală măsură, America Latină și parteneriatul strategic cu SUA precum și cu puterile mondiale emergente. Pentru a avea câștig de cauză avem nevoie de tratatul de la Lisabona pentru a câștiga în toate aceste domenii. Avem nevoie de o Uniune Europeană organizată și eficientă și la fel de un Parlament organizat și eficient. Acum 30 de ani Parlamentul European a beneficiat prima dată de alegeri uh, directe și sufragiu universal. Primul, uh, prima președinte a Parlamentului European era o franțuzaică, Simone Bay, și trebuie să nu uităm că e nevoie să creăm contextul potrivit pentru ca femeile să-și poate să își poată împlini ambițiile și visurile lor pe plan profesional, fără să trebuiască să renunțe la viața lor de familie. Simon Veil a spus uh, că statele membre se confruntă cu trei provocări, pacea, libertatea și prosperitatea. Este limpede că putem uh, face față acestor provocări doar la nivel european. 30 de ani mai târziu, aceste provocări despre care a vorbit Simon Veil rămân aceleași și trebuie să le facem față. Stimați colegi, în mandatul meu de 2 ani și jumătate, voi urma un program pe care vi-l voi prezenta uh, la sesiunea de la Strasburg. Iar acum vreau să mă la sesiunea din septembrie. Vreau să mă adresez acum uh, lui Hans-Gerd Pöttering. Dragă Hans-Gerd, ne știm de 10 ani și iată acum este un moment important pentru că acum uh, dai mai departe președinția Parlamentului European mie și vreau să îți mulțumesc pentru respectul pe care l-ai dat uh, Parlamentului European și vreau să-ți mulțumesc pentru, pentru stilul politic pe care l-ai afișat.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 și uh, vreau să îți urez uh, mult succes pe viitor și uh, felicitări pentru activitatea de până acum. Okay. Mr. Barroso. No, no. Okay. Right. Ah. bardzo proszę, pan przewodniczący Józef Dol. Domnilor și domnilor, domnule Dol, aveți cuvântul. Domnule președinte, nu era prevăzut să iau cuvântul, dar cred că este o bucurie pentru întregul Parlament că este prima dată când uh, în acest Parlament nu mai avem Europa de Est și Europa de Vest. Avem o singură Europa uh, prin intermediul simbolului președintelui nostru care se află astăzi la tribună. Aceasta înseamnă unitate. Asta înseamnă unitate și, așa cum ai spus înainte, dragul meu prieten Ierzi Buzek, aceasta înseamnă să ne asumăm responsabilitățile și dacă în următorii doi ani și jumătate sub președinția ta ar trebui să uităm de est și de vest și să vorbim despre o singură Europa. Și asta îți doresc să faci în următorii doi ani și jumătate pentru Europa. Mulțumesc! Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, za tą... Mulțumesc foarte mult, domnule Dol. Domnule Schulz. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, mai întâi aș dori să vă felicit în numele grupului nostru politic. Aș dori să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră. Noi am susținut, v-am susținut în aceste alegeri și aș dori să vă spun că în momentul în care vorbim despre evenimente istorice trebuie să fim totuși prudenți. Însă aș utiliza această expresie în acest caz. Cred că alegerea dumneavoastră ca președinte a Parlamentului European este un eveniment istoric. Este un eveniment istoric pentru că după 20 de ani de la căderea zidului de la Berlin, după 6 ani de când țara dumneavoastră a aderat la Uniunea Europeană împreună cu alte țări din Europa Centrală, Iată că vedem că e vorba de un proces de lungă durată, proces pe care dumneavoastră l-ați lansat la momentul respectiv. În guvernul dumneavoastră au început uh, negocierile de aderare pentru Polonia. Și iată că am reușit după 20 de ani de Europa uh, care am început treptat să se reunifice, vedem că au existat țări în Europa care au suferit timp de 40 de ani de zile din cauza unor dictaturi, dictaturi roșii, comuniste. Însă ce vedem acum? Vedem că avem deputați polonezi cehi, slovaci, toate aceste țări sunt prezente în Parlamentul European și discută cu colegii francezi, portughezi, italieni. Cu toții ne aflăm în aceeași adunare parlamentară. Vedem că într-o alegere care s-a derulat în mod liber, am reușit să alegem un reprezentant din partea Solidar un reprezentant al unei țări care a aderat recent la Uniunea Europeană și cred că este vorba de un eveniment istoric. Acest lucru demonstrează că Europa este un continent foarte mare în care avem 27 de state membre ale Uniunii Europene și uh, are o însemnătate politică deosebită. Visul acesta de democrație, de libertate, de pace devine realitate în momentul în care nu ne mulțumim doar cu vise, ci întreprindem acțiuni. De aceea, președinția dumneavoastră este un apel care este de fapt lansat către toți membrii Parlamentului să apărăm aceste valori ale Uniunii Europene, valori care nu au fost respectate în țările care au cunoscut dictaturi. Acum vă putem susține pe durata președinției dumneavoastră. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, i proszę... Mulțumesc, domnule președinte. Dau acum cuvântul domnului Verhofstadt. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să vă felicit în numele grupului meu pentru alegerea la postul de președinte al Parlamentului European și vreau să vă spun că vă puteți baza pe sprijinul nostru în timpul mandatului dumneavoastră. Din punctul nostru de vedere, mandatul dumneavoastră trebuie să aibă ca scop crearea unei Uniuni Europene mai integrate, pentru că trebuie să știți că deveniți președinte într-o într-un context foarte dificil, trebuie să fie ratificat tratatul de la Lisabona, trebuie să găsim o strategie pentru a ieși din criza economică și financiară. Iată o provocare uriașă pentru care vă puteți baza pe grupul nostru și să nu uitați că aveți eh, ca sprijin o majoritate pro-europeană în Parlamentul European. Să nu uitați acest lucru. Iar eh, singurul lucru pe care vi-l cerem noi este să vă folosiți de această majoritate pro-europeană pentru a legisla progrese la nivel european și pentru a vă manifesta răspicat părerea în Consiliul European, pe care îl cunoașteți foarte bine, așa cum îl cunosc și eu și sperăm uh, ca prin glasul dumneavoastră Europa să devină mai puternică și în această instituție. Vă mulțumesc. Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este doamna Hans. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu politic aș dori să mă alătur vorbi, antevorbitorilor mei și să vă felicit pentru că și noi împărtășim uh, bucuria celorlalți. Cred că, domnule președinte, sunteți uh, vinovat uh, de faptul că ați subestimat onoarea pe care o aveți să fiți președinte. Pentru noi însă este o onoare să vă avem ca președinte al Parlamentului European. Pe parcursul uh, carierei dumneavoastră politice, cred că tot ceea ce ați făcut a subliniat um, faptul că meritați această onoare care v-a fost acordată astăzi. Nu sunt uh, pe deplin uh, convinsă că în următorii doi ani și jumătate veți reuși să eliminați toate diviziunile între Est și Vest, dar cred că avându-vă ca mm, reprezentant al acestei, uh, al acestei instituții, veți uh, întări legăturile dintre Est și Vest. Pentru cei dintre noi care vin din partea de vest a Europei, devine tot mai clar că Polonia este în centrul, în inima Europei. Și ca cetățean al acestei țări din inima Europei, probabil că știți că trebuie să întărim cooperarea între cele două părți ale continentului. Eu am fost uh, încântată să vă aud uh, când ați uh, subliniat angajamentul de a vă apropia de cetățenii Europei. Noi, din partea vezilor, vă sprijinim în acest demers. Noi trebuie să facem acest lucru în Europa existentă, dar trebuie să vedem Europa la o scară mult mai largă în timpul Revoluției uh, Portocalii din, uh, ora, din uh, Kiev, cred că ați avut ocazia să vă întâlniți cu un politician foarte curajos la vremea respectivă și cred că în ceea ce privește politica noastră față de estul Europei, nu trebuie să uităm de Ucraina. Poate că ar trebui să vă fac o sugestie personală sau o dorință personală ca în, la următorul campionat de fotbal european să încercați uh, să, asig- să vă asigurați prezența la unul dintre meciurile din Ucraina sau uh, din țările din vest. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna președinte. Dau acum cuvântul domnului Kirchhoff. Domnule președinte, din partea conservatorilor și reformiștilor europene aș dori să vă felicit. Mai ales aș dori să salut observațiile dumneavoastră. V-ați referit la istorie și alți oratori s-au referit la aspectul istoric. Și sunt convins că dumneavoastră veți pune înainte de toate libertatea, libertatea de exprimare. Însă libertatea înseamnă de asemenea să te uiți către viitor, către schimbare, către reformă în Europa. Și avem nevoie de aceste schimbări în uh, această casă europeană. Și dumneavoastră sunteți mândru de schimbările care au intervenit prin intermediul Solidarnoșcului, uh, prin faptul că Polonia a reușit să adere la NATO, prin faptul că a devenit un membru de plin al Uniunii Europene. Sunt convins că dumneavoastră veți face față cu succes schimbărilor de care are nevoie Europa. Vă salutăm și vă vom ajuta pe cât ne stăm putere pentru a realiza acest lucru.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 un vecin din Polonia, devenit acum președinte al Parlamentului European. Eu vin din Germania de Est, fostă Germania de Est și uh, vin uh, dintr-o regiune care face parte din casa noastră europeană comună. Mă bucur foarte mult că vă veți uh, ocupa de consolidarea integ- uh, caracterului de integritate, uh, de integrare al Uniunii Europene și cred uh, în egală măsură că într-o Europa a culturii se poate face foarte mult uh, în acest domeniu la nivel european. Vreau să vă spun că doi dintre fiii mei vorbesc limba poloneză și am avut uh, onoarea să ofer uh, un uh, premiu uh, cinematografic important unui regizor polonez, iar filmele joacă un rol foarte important la nivel cultural. Sper că Europa va recunoaște contribuția importantă a Poloniei la nivel istoric. Deci, iată și aici aveți de jucat un rol foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Biski. Domnul Farage are cuvântul acum. Domnule președinte, vreau să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră. Uh, cred că este mai degrabă o inaugurare pe hârtie și este păcat că acest Parlament uh, alege uh, membrii în acest fel. Cred că semnele de schimbare nu sunt foarte bune. Uh, ieri uh, am avut uh, soldați care purtau standardul european în afara clădirei. Am avut orchestră, am avut imn, am avut un cor și astăzi am început cu imnul este același um, drapel și același uh, imn pe care l-au respins francezii și olandezii atunci când au refuzat Constituția Europeană. Acum uh, nu vă mai prefaceți, doar uh, încercați să promovați aceste simboluri și încercați să dați niște garanții care nu merită nici măcar hârtia pe care sunt scrise. Trebuie să vă spun tuturor în acest, încă în grupul nostru vom face tot ce putem pentru a ajuta prin referendumul din Irlanda viitorul Europei, pentru că viitorul Europei se bazează pe irlandezi. Dumneavoastră ați luptat împotriva Uniunii Sovietice, ați luptat pentru democrație și pentru autodeterminare națională. Dacă continuați să ignorați vocea democratică a unor țări precum Franța, Olanda și Irlanda, atunci veți duce înapoi Uniunea Europeană la acel nivel împotriva căruia ați luptat. Ascultați-i, vă rog, pe oameni. Mulțumesc! Dziękuję, panie przewodniczący, za wypowiedź. Spiritul parlamentar european prevede ca întotdeauna să respectăm diversitatea de opinii. Astfel putem să construim un adevărat, o adevărată dezbatere la nivel european. Astfel se încheie intervențiile celor care au dorit să ia cuvântul și au semnat acest lucru, însă se pare că și domnul Barroso dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Buzek, doresc să vă felicit în modul cel mai sincer, atât în numele meu personal, cât și în numele Comisiei Europene, pentru alegerea dumneavoastră ca președinte a Parlamentului European. Parcursul dumneavoastră personal va uh, pus în situații în care a trebuit să apărați democrația, statul de drept și ați făcut acest lucru cu mult curaj. Ați făcut-o în țara dumneavoastră, Polonia. Parcursul dumneavoastră politic v-a adus până la funcția de prim-ministru, înainte de a fi ales ca parlamentar european. Sunteți primul președintele acestei adunări uh, parlamentare care provine dintr-o țară din Europa Centrală și Orientală. Și prin această experiență excepțională, prin valorile în care dumneavoastră credeți, astăzi deveniți președinte al Parlamentului European. 20 de ani după căderea zidului de la Berlin, cinci ani după extinderea Uniunii Europene, vedem că alegerea dumneavoastră este o victorie a Europei reîntregite. Cu toți apreciem personalitatea dumneavoastră, viziunea noastră politică, luptele dumneavoastră, suntem numeroși și credem că aceste calități vă vor permite să fiți un președinte activ, să apărați interesele Europei și a cetățenilor europeni. Aceste experiențe, aceste valori vă vor permite să preluați în mod armonios președinția pe care a avut-o până acum domnul Pottering. Domnul Pottering doresc să-l salut acum, în momentul în care își părăsește uh, acest post și a îndeplinit misiunea cu convingere și uh, cu mult curaj. În momentul în care ne aflăm într-o situație dificilă uh, și având în vedere modelul nostru politic complex, trebuie să lucrăm într-un spirit pozitiv, constructiv, solidar, în așa fel încât Europa să poată avansa puterile și competențele acestui Parlament vor fi de altfel întărite prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Și o mare majoritate a Parlamentului, precum și Comisia, își doresc această schimbare. E vorba de un tratat care a fost deja ratificat de 26 de parlamente europene și, deci, acest tratat merită respectul tuturor parlamentarilor. Instituțiile noastre nu pot decât să se întărească reciproc în acest proiect european. Și acest lucru este cu atât mai adevărat pentru alegerile din uh, Parlamentul European. Cu toții știm că e vorba de cooperare între aceste două instituții și această cooperare va duce la progresul întregului proiect european. Atunci, domnule președinte, dragul meu prieten Buzek, nu-mi rămâne decât să vă urez atât dumneavoastră cât și întregului Parlament o muncă fructuoasă în favoarea unei Europe mai puternice și în apărarea solidarității libertății. Mulțumesc! Mulțumesc! panie przewodniczący. Teraz głos Mulțumesc foarte mult. Aș dori să dau cuvântul domnului Gonish, care reprezintă pe membrii neafiliați din Parlamentul European. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am crezut că m-ați uitat. Am crezut că ne-ați uitat pe noi neafiliații. Vreau să vă felicit în numele colegilor mei, dar Uh, nu, nu felicit modul în care s-au desfășurat alegerile, pentru că alegerea dumneavoastră triumfală este rezultatul unui acord între principalele grupuri politice ale Parlamentului European, care uh, au avut o activitate de opoziție artificială în timpul alegerii și care după aceea conduc Parlamentul European împreună. Eu sper să, să vă ridicați deasupra acestei victorii și să nu fiți sclavul acestor grupuri. Sper să apărați drepturile minorităților și mai ales uh, al disidenților, care suntem noi, drepturilor, uh, să apărați drepturile acelora care sunt îngrijorați de efectele mondial, globalizării și a economiei, asupra economiei, asupra piețelor de uh, capital sau de mărfuri care nu consideră că aceasta este neapărat o binefacere și uh, care se tem de creșterea competențelor Uniunii Europene în ceea ce privește libertățile naționale. Noi suntem, ca să spunem așa, disidenți, așa cum ați fost și dumneavoastră, și sper să ne apărați drepturile mai ales uh, uh, sper să respectați întru totul regulamentul și să nu-l mai schimbați în continuu în momentul în care ne dăm seama uh, că că ar putea fi folosit împotriva celor care apără într-adevăr adevăratele libertăți ale Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule Golniș, pentru acest discurs din partea membrilor neafiliați din Parlamentul European. Încheiem astfel această rundă de luări de cuvânt și astfel se încheie punctul de ordine de zi care consta în alegerea Parlamentului președintelui Uh, alegerea președintelui Parlamentului European. Trecem acum la alegerea vicepreședinților Parlamentului European. În ceea ce privește alegerea vicepreședinților, propun un termen limită pentru nominalizări la ora 1